Os Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul. Bună dimineața! Voi eh, vorbi în limba maghiară. Declar ședința noastră deschisă. Următoarea întrebare orală a fost adresată Comisiei. ca prim punct de pe ordinea noastră de zi. Vreau să dau mai întâi cuvântul autorului, eh, domnului Malcolm Harburg, timp de 5 minute. Uh, Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș propune să mai așteptăm uh, câteva minute, pentru că este o întrebare către comisie și speram ca cineva